Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să urez uh, bun venit uh, experților care au venit alături de noi astăzi, domnul Anieli, domnul Capone, domnul Gorgiev. Îi voi prezenta în orice caz pe fiecare înainte de intervenția sa. Uh, Vom discuta despre standardul uh, wireless uh, de a cincea generație, deci 5G. Vom vorbi despre cum uh, combinarea diferitelor tehnologii precum inteligența artificială și altele pot fi combinate pentru a crea noi servicii pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Aș dori să mulțumesc uh, membrilor ITRE care au lucrat la prevederile 5G de-a lungul mai multor regulamente de-a lungul anilor, inclusiv în calitate de raportor, doamna Pilar del Castillo Vera, domnul Michal Boni, doamna Mia Petra Cumpula Natri și domnul Carlos Zorinio. Aș dori să vă informez că am prevăzut două ore și jumătate pentru această audiere Aș dori să-i rog pe expert să-și limiteze intervențiile la 10 minute, timp de intervenție, deci, iar deputații sunt invitați apoi să și limiteze propriile intervenții pentru a permite suficient uh, timp uh, pentru răspunsuri la aceste întrebări. Aș dori să încep prin a da uh, cuvântul uh, raportorului, domnului Carlos Zorinio, timp de două minute. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar também o, o painel deste, desta... Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit experților. Este o audiere foarte importantă. Conectivitatea într-un viitor digital. E un subiect foarte important. Trebuie să avem și o viziune politică în acest sens, ce trebuie să corespundă cu valorile Uniunii Europene. Știm că Uniunea Europeană este oarecum rămasă în urmă, nu avem resursele bugetare, să ținem cont cu alte puteri economice și științifice. M-ar interesa uh, părerea experților în ceea ce privește relațiile noastre cu Statele Unite, Corea de Sud, China, Japonia. Această um, problema începutului mai lent, oare nu poate fi o oportunitate? Um, poate ne va permite să învățăm din greșelile făcute de alții. Tocmai din acest uh, motiv este important ca atunci când vorbim despre viitorul digital să avem conectivitate de calitate, să ne concentrăm pe oameni, pe valori și pe etică. Aș vrea să mă refer la două programe importante. Din păcate, Comisia nu a putut adopta directiva privind act, serviciile accesibile de înaltă calitate cu autentificare uh, solidă. E păcat. Sper că vom uh, vedea o creștere a nivelului de ambiție, astfel încât să putem lucra la acest proiect. Aș vrea să menționez de asemenea că și um, negocierile pentru cadrul financiar multianual au uh, afectat în mod negativ uh, Europa digitală. Cu, având în vedere cât de importantă va fi competitivitatea în următorul deceniu, Uh, cred că uh, trebuie să existe voința politică necesară pentru a profita de ce ne poate aduce tehnologia în viitor. Mulțumesc, aș propune acum să separăm această audiere în două secțiuni, însă, înainte de asta, am să-i dau cuvântul doamnei Pilar del Castillo Vera, în calitate de raportor la rapoartele privind codul european de comunicații electronice. Intervenție fără microfon din partea vorbitoarei. Eh, eh. Mulțumesc experților pentru prezență. Va fi o plăcere să avem acest schimb de opinii. Când vorbim despre conectivitate, primul lucru ce trebuie spus este că este o precondiție pentru ca Europa să um, devină parte din societatea gigabit. Sunt, um, bineînțeles că vom avea nevoie de conectivitate uh, peste tot cu situația actuală, însă, um, sau în condițiile actuale, Europa nu va reuși să aibă infrastructura de înaltă capacitate de care are nevoie. Se estimează că este nevoie de 500 până la 600 de miliarde de euro, dintre care o bună parte va trebui să vină din sectorul privat. Va trebui să profităm de toate oportunitățile uh, oferite și le vom pierde dacă nu oferim uh, stimulente pentru a avea aceste stim, uh, acești stimulenți. Acesta este obiectivul, să, să profităm de toate aceste oportunitățile, promovând investițiile în, în rețelele de înaltă capacitate și să uh, creăm deci un cadru de reglementare care să stimuleze investițiile necesare. Noua legislație sprijină soluții bazate pe piață, astfel încât să se lanseze infrastructura, să se Um, folosească, să se refolosească resursele unde este posibil. Noul cadru va asigura conectivitate avansată, um, publicând, um, eliberându-se spectrul, asigurându-se consecvență și contribuindu-se astfel la obținerea rețelelor 5G, eliminându-se uh, benzile de frecvență 5G. Și asta înaintea lui 2020. La final aș vrea să spun că în Europa ne aflăm într-o situație unică de a fi cei care fac primul uh, pas. Uh, avem o piață, să nu uităm, de 500 de milioane de consumatori. Europa are un PIB care reprezintă aproximativ 23% din PIB-ul mondial și avem o industrie competitivă la nivel global. Reunim, deci, condițiile pentru a profita de pe urma tuturor acestor oportunități, iar conectivitatea este o precondiție pentru a, a se ajunge la digitalizarea completă în Europa. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Del Castillo Vera. Ați spus că asta ne oferă oportunitatea să fim primii în lume. Eu mi-am petrecut toată viața în industria IT. Chiar ar fi prima dată. Trecem la prima sesiune uh, în care vom avea doi vorbitori, apoi vom avea timp de uh, discuție. Începem cu domnul Antonio Capone, profesor la Universitatea, Universitatea Tehnică din Milano și ne va prezenta o imagine de ansamblu asupra 5G, inclusiv diferențele între generațiile de rețele prezente și uh, viitoare. Domnule profesor Capone, aveți 10 minute. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the invitation. It's really an honor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o adevărată onoare să mă aflu aici. În cele câteva minute pe care le-am la dispoziție, voi încerca să răspund la câteva dintre întrebările pe care le consider relevante în materie de 5G și firește că vă stau la dispoziție cu mare drag pentru întrebări. Haideți să începem cu o întrebare foarte generală. De ce este 5G diferită față de generațiile anterioare? De ce am ajuns aici și de ce ne pasă de această revoluție tehnologică? După părerea mea, există trei diferențe și voi încerca să vi le explic pe scurt. Această poză pe care o vedeți aici este triunghiul 5G. Este una dintre cele mai vizualizate fotografii în materie de 5G și puteți să vedeți multiplele aplicații pe care le are. Este un triunghi, nu e un cerc, nu e un pătrat și de ce? Pentru că, pentru prima oară, 5G nu doar îmbunătățește rata de transmisie cu care primim și transmitem date, ci se ține cont de o altă dimensiune. Răspundere și latență, pe de o parte, și pe de altă parte, uh, un număr mai mare de dispozitive conectate. Laturile triunghiului reprezintă uh, uh, compromisurile pe care trebuie să le facem din cauza limitărilor. Deci, principala diferență este că 5G poate să gestioneze mai multe condiții de lucru și poate să deservească un număr de aplicații fără precedent. Al doilea aspect pe care doresc să îl discut este utilizarea tehnologiilor de virtualizare. Aceasta va fi deplină în 5G. Acestea permit crearea unui număr de rețele virtuale care se pot adapta nevoile, nevoilor uh, aplicațiilor. Deci putem să folosim mai multe funcții uh, care pot să fie conectate între ele în funcție de aplicații. Deci, a doua diferență principală este că cu ajutorul 5G avem o rețea uh, care poate să vizualizeze toate rețelele virtualizate, care pot să fie gestionate de toți noi actori care intră în acest domeniu. A treia diferență este că 5G va folosi mobile edge computing – Asta înseamnă că această capacitate uh, informatică va fi la accesul în rețea, adică aproape de utilizator. Diferența este că 5G nu doar oferă uh, un canal de comunicare, ci o platformă pentru găzduirea de aplicații și oferirea de servicii pentru utilizatori. Deci aceasta este a treia diferență. Deci se transformă rețeaua într-o platformă programabilă pentru utilizatori și aplicații. Deci acestea sunt cele uh, trei diferențe principale. Acestea sunt motivele pe care, uh, pentru care cu 5G avem mai multe ocazii în ceea ce privește aplicațiile pe care ne putem baza, pe lângă rețea. A doua întrebare. De ce să profităm de aceste ocazii pe care le oferă 5G? De ce sunt ele așa de importante pentru economia europeană digitală? Vorbim de transformarea digitală de câțiva ani deja, dar conectivitatea avansată pe care o oferă 5G este elementul cheie care lipsea până acum. Infrastructura care oferă această conectivitate avansată poate să schimbe scenariul transformării digitale. Deci, numărul mare de aplicații pe care le creăm și care sunt proiectate în Europa cu 5G, ei bine, ele pot să aibă o uh, aplicabilitate foarte mare în multe, multe sectoare industriale. Așadar, în plus, putem spune că 5G oferă un corp pentru creierul inteligenței artificiale. Deci dacă nu ai instrumentele de a lua decizii în lumea fizică, uh, inteligența ta nu prea folosește. Deci trebuie să profităm de oportunități, de ocaziile pe care ni le oferă 5G. Asta va aduce foarte multe progrese în, în economia europeană digitală. Un alt aspect important este această disponibilitate a uh, infrastructurii de rețea ea poate să elimine uh, sau să reducă obstacolele pentru inovare. Lucru foarte important pentru că atunci când uh, te gândești la startup-uri sau la firmele mici, uh, acest lucru este, care sunt foarte importante pentru um, economia europeană, atunci când ai o rețea pe care, care poate să fie folosită ca un serviciu, este un avantaj fundamental pentru cei care introduc noi idei și le răspândesc pe piață. Ca și telefoanele inteligente care au oferit o platformă prin care uh, s-a dezvoltat foarte mult economia aplicațiilor și 5G poate să ofere o platformă pentru aplicațiile digitale, digitale care pot să, să zicem, trăiască în lumea digitală. Spre deosebire de internetul clasic care aduce mari venituri doar pentru jucătorii globali, 5G îi avantajează și pe micii jucători. 5G este mai conectat în lumea fizică prin aplicațiile care pot fi făcute pentru 5G. Deci este destul de flexibilă pentru a deservi mai bine piața globală. De aceea este atât de necesar să ne bazăm pe un ecosistem economic local pentru a crea soluții. Așadar, economia europeană are ocazia de a uh, Uh, păstra mare parte din valoarea creată de transformarea 5G și uh, să facă astfel încât aceasta să nu dispară peste mări. Care sunt lecțiile? După cum știți, în ultimii ani, testele 5G au început în Europa. Așadar, care sunt uh, lecțiile, învățămintele pe care le tragem în urma acestor teste? Eu sunt implicat în testări în zona uh, metropolitană a Milano. Uh, testele sunt făcute de Vodafone împreună cu 28 de parteneri și 10 entități publice. O investiție de 90 de milioane de euro. Experimentăm cu uh, foarte, multe, foarte multe uh, situații. Experiența mea în urma acestor testări uh, este că soluțiile apar într-un mod foarte interesant și, cum, și îmi place cum se schimbă rolul operatorilor și acum experții în ceea ce privește aplicațiile pot chiar să își mobilizeze ideile foarte bine pentru că au o infrastructură foarte fiabilă pentru crearea aplicațiilor. Dar, oare cu aceste teste putem să ne dăm seama dacă este vreo diferență între teoria și practică în materie de 5G? Ei bine, Beneficiile infrastructurii avansate oferite de 5G nu sunt gratuite. Așadar, ne dăm seama că trebuie să muncim foarte mult pe teren. Și uh, construirea unei aplicații nu este ușoară din punct de vedere tehnic. Am aflat asta. Dar este și mai greu odată ce vrei să transformi aceste idei în model de afaceri. Deci trebuie să schimbăm relația între industria telecomunicațiilor și celelalte uh, sectoare uh, industriale și trebuie să ne bazăm uh, pe inovarea, uh, pe open innovation. Ultima întrebare este care sunt provocările cu care ne vom confrunta în următorii uh, câțiva ani. Știți că um, în câțiva ani 5G uh, uh, va, uh, va ajunge la, la comercializare, la vârful comercializării. Dar ar fi o greșeală să credem că am ajuns deja la vârful comercializării și să lăsăm apoi totul în seama uh, marilor jucători de piață. Mai avem foarte mult de lucru acum și uh, trebuie să înțelegem foarte bine ce sarcini ne-au mai rămas. Următorii câțiva ani sunt esențial pentru a hotărâ cât din potențialul 5G poate să fie transformat în impact real asupra economiei. Uh, rolul politicilor publice aici este și el fundamental. Una dintre cele mai importante provocări este atragerea de investiții sau stimularea de investiții. Avem nevoie de o, desfăș- de o mobilizare foarte rapidă a rețelei. Uh, și chiar și doi ani pot să facă o diferență foarte mare. După cum știm, Piața europeană de servicii de rețea este una dintre cele mai competitive din lume, dacă nu chiar cea mai competitivă lucru, care este clar în avantajul consumatorilor, dar există și câteva probleme atunci când vine vorba despre noile investiții în infrastructură. Mai există și alte chestiuni problematice mai ales în țara mea, de exemplu, avem limite diferite în ceea ce privește emisiile electromagnetice față de alte țări europene. Lucru problematic, pentru că aceste emisii uh, pot să însemne foarte mulți bani atunci când vine vorba despre mobilizarea rețelei. Aici colaborarea este esențială și stimularea colaborării între operatori din sectorul telecomunicațiilor și, dintre, și uh, alte sectoare este crucială pentru succesul economiei 5G. Stimularea creșterii ecosistemelor locale este uh, o chestiune fundamentală. Diferențe, diferențele între culturile locale și economiile locale pot să genereze soluții în ceea ce privește această nouă economie digitală care, uh, pot să fie care poate să fie adaptată nevoilor locale. Trebuie de asemenea să facilităm colaborarea și fondurile de care avem nevoie pentru uh, Open Innovation. Trebuie să uh, găsim ocazii de finanțare pentru mici companii, pentru startup-uri, Ehm, și aceasta nu va fi o provocare mică pentru că știm că avem diferențe mari între țările europene. În concluzie, 5G este o adevărată ocazie pentru Europa de a își uh, recâștiga rolul principal în economia digitală. Diferențele existente în ce privește rețeaua 5G la nivel local pot să devină un avantaj dacă le gestionăm cum trebuie. Politicile publice trebuie să asigure că există destule investiții în infrastructură și trebuie să stimulăm un, o mentalitate de colaborare intersectorială. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult! Mulțumim și colegilor pentru aprecierea demonstrată. A fost o prezentare foarte interesantă pentru mine cea mai importantă propoziție a fost dacă sau nu să profităm din plin de, uh, de ceea ce oferă 5G și de diferențele pe care le va putea oferi în economia digitală. Acum îl voi prezenta pe al doilea vorbitor, domnul Daniel Guergiov, GMSA, Public Policy Manager. El va vorbi despre uh, obstacolele pentru uh, rețelele uh, care pentru rețele uh, aveți 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că pot să am ocazia de a veni aici în fața dumneavoastră ca să vă prezint niște chestiuni atât de importante într-un moment critic. Lucrez la GSMA, adică Asociația Industriei de Comunicații Mobile. Reprezentăm sute de operatori din lumea întreagă și 250 de companii care fac parte din ecosistemul mondial. Ce facem? Ajutăm uh, guvernele să se conecteze și să conecteze tot ce se poate în viitor. Vreau să încep prezentarea mea prezentându-vă ambițiile industriei noastre pentru epoca era 5G. Am uh, cinci uh, părți uh, importante, cum asigurăm conectare fără limite pentru toată lumea, cum inovăm și cum realizăm o economie a rețelelor, independent, prin partajare sau prin parteneriate cum accelerăm transformarea industriilor verticale, oferind uh, platforme și rețele pentru a stimula digitalizarea și automatizarea practicilor industriale și a proceselor industriale, cum putem revoluționa experiența uh, pe mobil în bandă largă și, în fine, cum facem să găsim noi modalități de utilizare pentru uh, internetul lucrurilor, pentru diverse scenarii. Cum facem astfel încât uh, serviciile critice să fie adoptate uh, cât mai, uh, de cât mai mulți oameni? Noi anul trecut am realizat un sondaj prin care am uh, cerut uh, răspunsuri de la 16 țări dezvoltate, cam 50.000 de respondenți. I-am întrebat pe acești oameni ce așteaptă ei de la 5G. Când i-am întrebat pe consumatori uh, ce doresc, la ce se așteaptă, am văzut că peste jumătate se așteaptă să existe o acoperire mai bună și o viteză mai mare. Acum, să vedem cum se situează Europa față de ceilalți, pentru că avem o unitate de uh, analiză care se uită la proiecțiile 5G uh, pentru întreaga lume. Noi avem uh, o proiecție până în anul 2025. Ce vedem aici este că Corea de Sud va fi pe primul loc cu o marjă semnificativă. Acolo conexiunile 5G vor fi de 60%, după care pe locul 2 avem SUA și apoi Japonia. După cum vedeți, media UE28 uh, este cea din imagine, după care vine China. Ce e important aici este că cele patru economii uh, de pe listă, primele patru, inclusiv UE, vor uh, reprezenta peste 75% până în 2025. Acum, aici uh, să ne uităm la uh, cum se situează statele membre. Deci, în UE avem câteva care se descurcă foarte bine, um, aproape la fel de bine ca Japonia și SUA, dar vedem însă că două treimi din statele membre sunt sub medie, o treime sunt sub media europeană cea mai mare parte a prezentării mele va fi despre probleme de politică și aspecte de politică. O să vorbesc puțin și despre implementarea codului, despre politicile referitoare la spectrum, care sunt uh, problemele tehnice și cum se face uh, dezvoltarea sau instalarea în Europa. Înainte să dea intra în miez, vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, dumneavoastră și comisiei dumneavoastră pentru activitatea foarte bună prin care ați reușit să construiți o fundație pentru 5G în Europa. Ma, ce rămâne de făcut este ca statele membre să implementeze ce s-a hotărât și să privească spre viitor. Asta probabil că se va face în funcție de cât de ambițioase sunt statele membre și câtă încredere au în beneficiile reale pe care 5G le poate aduce economiei și cetățenilor și, sigur, capacitatea de leadership, pentru că trebuie să sacrifice câștigurile pe termen scurt pentru beneficii pe termen lung pe care 5G le poate aduce. Începând cu spectrul. Mi se pare foarte important de înțeles că în Europa spectrul ne poate ajuta să transformăm 5G într-o realitate sau, din potrivă, ne poate împiedica. Și am identificat patru domenii aici, pentru că ce e important în Europa când vorbim despre spectru este să existe o cantitate suficientă de vreme, să existe condiții de licență corecte și un uh, preț corect. Începând cu partea de furnizare, Trebuie să existe blocuri suficient de mari per operator, astfel încât 5G chiar să poată furniza viteza pe care o așteaptă consumatorii. Adică 80 până la 100 MHz în banda C și cam 1 GHz până la 26 per operator. E important uh, să avem condiții de acordare licenței realiste, fezabile și care să încurajeze investițiile atât de necesare pentru 5G. În urmă cu câteva săptămâni am publicat un document de politică prin care identificăm cele mai bune practici pentru atribuire și vorbim despre atribuire și nu licitații, deoarece nu există o soluție care să se potrivească în toate situațiile. Am văzut, uh, uitându-ne la practicile de pe piețele din lumea întreagă, că procedura de atribuire dă rezultate mult mai bune pentru economie și pentru piață. Și, în fine, problema tarifării. Am văzut din uh, cercetările noastre și din uh, cercetări independente că există un impact foarte mare al prețurilor și taxelor anuale impuse pe comunicații nu doar în Europa, ci în lumea întreagă. Deci de reținut la capitolul tarifare este că prețurile pot să încurajeze o conectivitate mai mare și investiții uh, dacă uh, au în vedere un orizont mai lung. În ce privește provocările tehnice, avem uh, banda pionier de 24 de GHz, Ehm, Europa și-a asumat acest lucru, deși eh, până acum eh, acest domeniu a fost foarte conservator, utilizatorii erau foarte protejați și asta a dus la un impact semnificativ în sensul că industriei a fost destul de greu să desfășoare această bandă. Vorbind despre banda C, trebuie spus că avem și problema defragmentării. Europa a reușit uh, să obțină un avans uh, semnificativ armonizând banda C peste tot în Europa, dar, din păcate, încă mai sunt destui utilizatori uh, care folosesc doar bucăți, doar părți foarte mici în această bandă, deci statele membre trebuie să se concentreze asupra defragmentării cât mai curând posibil. În ce privește uh, sincronizarea și coexistența rețelelor, Uh, din nou avem o provocare foarte mare aici, pentru că uh, Europa nu are până acum uh, experiență în ce privește administrarea unor astfel de frecvențe. Și dacă nu se recurge la sincronizare, s-ar putea să rămână zone neacoperite. În ce privește partea de dezvoltare sau de instalare a rețelei, o să vorbesc despre politica uh, de uh, câmp electromagnetic la care s-a referit și antevorbitorul. Vedeți pe hartă că sunt zone care nu sunt uh, conforme cu ce cere Comisia Europeană în comunicarea sa bazată pe orientările din 99. Adică o treime din populația europeană este afectată de faptul că uh, rețeaua mobilă pe care o folosește este foarte puțin eficientă. Iar acest lucru, bineînțeles că va dăuna și instalării de echipamente 5G. Un al doilea lucru foarte important este um, politica de amplasare. După cum vedeți pe hartă, ne-am uitat la state membre individuale, la politica lor, să vedem uh, cât de mult durează să se dea o licență. Uh, am văzut că durata variază de la 3 luni până la 2 ani. Și sunt uh, foarte multe niveluri uh, administrative, de la nivel local, regional până la național. Avem un proces uh, birocratic extrem de greoi și e foarte greu astfel să instalezi rapid echipamentele. Am făcut o estimare conservativă, conservatoare pe ecran, da, dar în orice caz noi am estimat că numărul de amplasamente trebuie să crească semnificativ, cel puțin de 2-3 ori. Unii vorbesc uh, și despre o creștere de 100%. Vă dați seama că va fi extrem de greu să se implementeze dacă aceste politici nu sunt uh, simplificate și raționalizate. Articolul 57 din codul de comunicații spune că celulele mici trebuie să fie exceptate, dar um, asta cu siguranță nu ne ajută, nu va fi soluția, cea, uh, soluția mult așteptată pentru a uh, intensifica eforturile. Operatorii mobili trebuie să poată folosi toate frecvențele care le sunt la dispoziție. Adică și 700, 800, 900, 2.1, 2.6 și așa mai departe. Asta înseamnă că avem uh, straturi și straturi uh, care se adaugă la capacitate. Acum, ca să închei într-o notă pozitivă, toate aceste provocări, cred eu, sunt oportunități, de fapt pentru că totul ține de statele membre. Dacă ele au capacitatea de a percepe aceste provocări în mod colectiv și dacă își pot asuma un leadership colectiv. La momentul de față avem o colaborare, o cooperare foarte bună, dar avem nevoie de tovărășie, de camaraderie, de solidaritate reală și de leadership, pentru că trebuie să ne ajutăm unii pe alții, nu pur și simplu să ne informăm ce facem unii uh, pe alții, ci să ne încurajăm acolo unde e nevoie să punem umărul astfel încât uh, să avem o soluție colectivă și Europa poate face asta. Mulțumim foarte mult! Am și eu de spus două lucruri. M-a surprins faptul că Germania, propria mea țară, este sub media europeană, din câte am văzut la nivelul de ambiții, lucru pe care nu-l știam. Pentru că dacă este ascultăm pe politicienii nemți, s-ar părea că noi suntem uh, în față. Și apoi am văzut că doar 22% din respondenți așteaptă la un cost mai mic al serviciului. Surprinzător. Bun, acum avem ocazia de a le pune experților întrebări. Doamna de Castilio Vera, sunteți prima, două minute. Uh, mulțumesc. Întâi de toate vreau să le mulțumesc ambilor uh, vorbitori au prezentat uh, perspective diferite, uh, dar ne-au dat o imagine completă. Am două întrebări. Întâi una pentru domnul Capone și apoi pentru Daniel. Pentru domnul Capone. Ne-ați uh, prezentat întreaga situație, și de ce este atât de important uh, acest uh, domeniu pentru economia europeană. Sunt de acord cu tot ce ați spus. Întrebarea mea este, se întâmplă des să vă confruntați cu scepticism scepticism, uh, sensul că investitorii nu sunt dispuși să pună banii la bătaie, pentru că uh, totuși uh, investițiile cerute sunt foarte intensive, adică e nevoie de foarte mulți bani, dar poate directorii nu văd care este profitabilitatea. E bine că vorbim despre oportunități pe viitor, dar dacă nu sunt viabile aceste investiții, uh, de ce să le mai facem? Mă gândesc la internetul lucrurilor și la tot felul de alte lucruri care par profitabile dacă s-ar investi în ele. Cam asta e întrebarea. O întrebare pe care și uh, eu am primit-o. Și în fine, pentru Daniel, pe ultimul slide ați, uh, ai menționat uh, leadership-ul și ambiția colective. Când ai vorbit despre leadership colectiv, ai menționat statele membre. Evident, ele au un rol crucial în tot acest proces de construcție pe care încercăm să-l realizăm în Uniunea Europeană. Dar Comisia, dar Parlamentul, celelalte instituții europene ceilalți actori instituționali și ei au un rol. Deci, pe viitor, oare Comisia n-ar putea să vină cu propuneri, Parlamentul n-ar putea să promoveze inițiative comune în acest sector? Mulțumesc! Alte întrebări? Domnul Colicec. Eh, já bych se chtěl zeptat obou dvou eh, panelistů. Mulțumesc, am o întrebare pentru ambii vorbitori, dacă îmi dați voie. Deci, aceeași întrebare pentru amândoi. Am eh, văzut unde se situează Japonia și Corea de Sud, e impresionant. Dar asta oare nu se datorează faptului că aceste țări au uh, alte rețele de comunicații, de telefonie decât noi, pe care le-au implementat deja? plus și densitatea populației este alta în aceste țări, au o intensitate a populației mult mai mare și asta sigur că uh, e foarte bine pentru 5G. La noi, ca să implementăm 5G, ar necesita de trei ori mai multă construcție de infrastructură. Pentru că în orașe unde avem densitate demografică mare este ușor, însă când vorbim despre zonele rurale e total altceva. Mă gândesc la Italia, la sudul Franței și Polonia. Avem zonele de frontieră cu Republica Cehă, cu Germania, avem Carpații, E bine, acolo avem uh, foarte puțină populație și nu știu dacă merită să cheltuim cu toate aceste echipamente. Deci, întrebarea este, oare Japonia și Corea de Sud nu sunt în fața noastră pentru că uh, au uh, instalat aceste echipamente alegând un alt sistem și în ce măsură ar merita ca noi să investim într-o infrastructură care să acopere 100% din teritoriu, deși nu există intensitate demografică? Interesantă întrebare. Mai sunt și altele? Doamna Toia, nu v-am văzut. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am uh, pentru domnul Capone câteva întrebări. Domnia sa ne-a dat câteva citate descriindu ne situația. Am înțeles că, da, e nevoie de multe investiții în uh, infrastructură și în dezvoltarea tehnologiei pentru a putea pune la dispoziție noile aplicații și noile servicii. Este vorba despre o gamă de servicii și aplicații foarte uh, nouă. Am înțeles că mai ales pentru sectorul industrial sunt foarte utile. M-ar interesa să știu însă ce predicții de dezvoltare aveți pentru aceste servicii și aplicații pentru sectorul public, administrația publică, adică ceea ce interesează pe cetățeni. Că eu văd că astea sunt cele două domenii de aplicare uh, principale, industria și îmbunătățirea vieții pentru cetățeni, inclusiv în domeniul muncii. Aveți în vedere o schimbare majoră sau e pur și simplu o îmbunătățire a serviciilor și sistemelor locale sau, din potrivă, uh, această nouă generație poate să schimbe cu adevărat organizarea unei întregi țări, unei societăți. Păi, aceste servicii vor fi remunerate sau nu? Pentru că acum pare că lucrurile se mișcă, văd că se fac atribuiri, dar atunci când uh, noi în Parlament am uh, hotărât să eliberăm spectrul pentru banda 700, în țara mea în special, această bandă era ocupată de televiziuni, de servicii care se pot plasa și pe alte benzi mai puțin privilegiate. Ei bine, când am hotărât acest lucru, am avut impresia că operatorii nu prea se grăbeau să facă treaba asta. Noi, decidenții politici, am hotărât uh, să impulsionăm această schimbare. ni s-a dat și un termen până la care să se elibereze banda, dar operatorii nu păreau să se grăbească să investească pentru că licitațiile erau scumpe și uh, mă gândesc că serviciile pe care puteau să le ofere nu erau remunerate, poate la un nivel care să îi stimuleze. Alte întrebări? Dacă nu am eu o întrebare. Legat de uh, testele pe care le faceți în Milano cu echipamentele 5G compania IBM am văzut că participă, dar am văzut că și Huawei participă. Vă întreb, ați avut uh, discuții la Milano, așa cum uh, sunt discuții și în alte țări? O să-i dau cuvântul domnului Capone să răspundă și apoi domnului Gheorghev. So let me start from the, the question. Mulțumesc. Am să încep cu o întrebare legată de investiții a doamnei Castillo Vera. Probabil că acesta este elementul cheie. Trebuie să înțelegem că, în general, Europa um, și nu numai, operatorii de rețea sunt uh, sub foarte mare presiune. Și asta din cauza Um, reducerii constante a venitului um, mediu pe utilizator. Ei au investit în infrastructuri, infrastructuri mai ales pentru extinderea capacității, uh, cu 4G mai ales, foarte mult, și acum le cerem să uh, investească într-o, din nou, din nou altă infrastructură nouă pentru 5G, apoi investiții pentru spectru. În anumite țări, uh, prețul uh, pentru spectru era, pentru licențele de spectru au fost foarte eh, ridicate. În țara mea, de exemplu, operatorii au plătit 6,5 miliarde de euro pentru cumpărarea licențelor pentru 5G. Deci, eh, practic, eh, marjele lor scad foarte mult. În ceea ce privește strategiile de lansare, ei trebuie să își facă planuri astfel încât să își poată recupera investițiile cât se poate de repede. Și la asta mă refeream mai devreme. Când avem de-a face cu o piață foarte competitivă uh, în uh, serviciile de rețea. Deci trebuie să facem în așa fel încât operatorii să aibă venituri suficient de uh, ridicate încât serviciile să se poată dezvolta pe termen lung. Și de ce avem nevoie de timp? Vor, când vorbim despre piața consumatorilor, e destul de ușor să înțelegem care este impactul unei noi tehnologii. Aproape 100% din populație are un smartphone. Și putem prevedea destul de ușor ce se va întâmpla cu aceste servicii. Însă, când mergem în domeniile mai puțin explorate, serviciile pentru industrie, pentru uh, producție, pentru vechile uh, sectoare industriale, în do- pentru domeniul serviciilor, turismul și așa mai departe, e bine, pentru acestea e nevoie să se găsească, să se construiască soluții și pentru asta e nevoie de investiții și de timp suplimentar pe lângă dezvoltarea infrastructurii. Și acesta este un element cheie. Trebuie să înțelegem care părți ale lumii își vor putea permite aceste investiții și în cât timp o vor face, pentru că cei care vor acționa primii, bineînțeles, vor putea să profite de faptul că au înțeles și au dezvoltat soluțiile. Elementul cheie este să vedem dacă Uniunea Europeană dorește să recâștige postul de lider în această transformare digitală. Și bineînțeles, nu e așa de ușor să gestionezi asta, să ghidezi o astfel de evoluție și să ghidezi politici uh, unui număr mare de țări europene care poate nu au aceeași abordare în acest domeniu. E suficient să ne uităm la abordările diferite abordate pentru opțiunile pentru uh, spectru. În ceea ce privește acoperirea și acoperirea zonelor rurale, și asta e problema, nu? Um, dacă nu înțelegem beneficiile și randamentul investițiilor în uh, zonele, sau dacă ne e greu să înțelegem care, vor fi, care va fi randamentul în zonele urbane, e cu atât mai greu în zonele rurale. Însă, sunt anumite servicii ce pot avea un impact dramatic al supraeconomiei și care necesită o uh, acoperire continuă în toate zonele, inclusiv cu uh, mai uh, scăzută a populației. De exemplu, uh, să ne gândim la mașini. Nu, te, nu poți conduce o mașină numai într-un oraș și să te aștepți ca serviciile de autovehicul conectat să fie disponibile numai în oraș Um, nu se poate să n-ai acoperire în anumite zone și practic să-ți schimbi comportamentul la volan pentru că n-ai acoperire pentru anumite servicii în anumite zone. Apoi, în ceea ce privește serviciile și ceea ce spunea doamna Toia, aplicațiile ce pot fi găsite. Motivul pentru care oamenii se concentrează asupra avantajelor uh, din sectorul uh, industrial uh, din, de pe urma 5G este pentru că ne putem aștepta ca impactul economic să fie mai ridicat decât în alte sectoare. Bineînțeles, sectorul public, serviciile publice um, sunt un sector în care ne putem aștepta la foarte multe beneficii de pe urma unui, unei uh, conectivități de înaltă calitate, cum este cea oferită de 5G. Să vă dau câteva exemple referitor la ce se poate face. Unul dintre sectoare, unul dintre sectoarele din uh, domeniul public care poate beneficia de pe urma acestui tip de conectivitate, sănătatea. De exemplu, ambulanțele conectate care pot în situații de urgență uh, să acționeze uh, cât se poate de rapid. Timpul este cel mai, esen, cel mai important lucru când e vorba de o urgență și dacă poți uh, începe tratamentul deja în ambulanță și poți de exemplu, cei din ambulanță pot fi ghidați de către, cei la, de către medicii de la spital. Asta poate uh, ajuta la șansele de supraviețuire ale pacientului. Dar nu numai, putem reduce costurile uh, serviciilor de sănătate în Europa pentru că putem să uh, îi lăsăm pe oameni să stea acasă și să-i monitorizăm de la distanță. Nu numai că îi forțăm să stea acasă, ci se pot mișca uh, liber și continuă să, să continue să fie conectați la uh, rețea și deci să fie monitorizați. Um, deci, uh, unii pacienți cu boli cronice pot fi monitorizați de la distanță, ar putea fi monitorizați de la distanță. Apoi, educația, sectorul meu, ar putea beneficia foarte mult de pe urma conectivității 5G studenții noștri, generațiile tinere. Ei interacționează într-un mod diferit față de modul în care interacționa generația noastră. Bineînțeles că nu sunt diferiți, dar modul în care interacționează este diferit. Iar modul în care învață este și el diferit. Deci cumva trebuie să ne adaptăm la modul în care ei învață și să adaptăm educația la aceste noi moduri de a crea interacțiune socială și comunități uh, sociale. Comunitățile sociale sunt esențiale pentru învățare și instrumentele pe care le putem oferi pentru uh, a îmbunătăți conectivitatea, conectivitatea poate permite crearea unor comunități care nu se află în același loc, dar ne-ar permite să conectăm uh, elevi cu elevi, elevi cu profesori, uh, într-un mod cu totul nou. Apoi, nu în ultimul rând, orașele inteligente. Vorbim despre orașe inteligente de ani de zile. Însă, din păcate, unul dintre motivele pentru care n-am putut uh, dezvolta serviciile la care visam în orașele noastre este lipsa conectivității avansate uh, suficient de uh, ieftină. Multe servicii uh, la nivel urban pot fi sprijinite de 5G. Unul dintre avantajele 5G este tocmai că poate sprijini servicii de orașe inteligente. În general, când ne gândim la orașe inteligente, ne gândim la uh, conectivitate cu viteză redusă. Însă, nu numai așa putem privi aceste servicii. interacționăm cu servicii digitale acum numai prin ecranul telefonului, dar nu este singura cale. Serviciile ce există în medii inteligente nu sunt numai um, servicii uh, de bandă restrânsă în care de la senzor transmiți uh, câteva uh, semnale, ci pot exista interfețe broadband care să-ți permită interacționarea cu mediul fără să folosești ecranul telefonului și asta este un nou mod pentru a crea servicii pentru medii inteligente. Domnul Gheorghiu, de fapt că mi s-a spus să reduc prezentarea la 10 minute, a trebuit să elimin câteva dintre puncte și deci mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. Când ne uităm la RSPG, uh, dacă vedem ce s-a făcut în uh, colaborarea, în uh, promovarea colaborării între statele membre. Aceste ateliere cu evaluare paritară în care vin experți din diferite țări și discută și fac schimb de bune practici, uh, mi se pare un prim pas pentru succesul 5G în Europa. Um, același lucru este valabil și pentru uh, BEREC. Și cred că ceea ce trebuie să facă Parlamentul European este să încurajeze statele membre să facă treabă mai bună. Există... Provocările le cunoaștem. Spectrul, um, câmpurile electromagnetice și așa mai departe. Totul ține de statele membre acum. Trebuie să existe o presiune, o încurajare pentru statele membre ca ele să coopereze mai bine. Din... Pentru că Uniunea Europeană nu este o țară, ci sunt 28 uh, de state membre, este nevoie de uh, Um, această cooperare și trebuie să cooperăm cu state precum Japonia, Corea de Sud, uh, Statele Unite și așa mai departe. Pentru a vă răspunde în ceea ce privește Corea, aveți dreptate. Corea de Sud este unul dintre exemplele cele mai bune în domeniul leadership-ului 5G. Uh, Au și beneficiul de a fi cu un pas înaintea tuturor, tocmai pentru că sunt o țară mică și dens populată Însă, um, motivul pentru care vor ajunge probabil la 60% conexiune până în 2025 la 5G este pentru că au fost curajoși în politicile pe care le-au adoptat. Chiar anul trecut, pe la sfârșit, au um, acordat um, frecvențele pe banda C, uh, și uh, frecvențe de 800 de uh, megahertz. Este enorm. Și dacă ne uităm și la condițiile pe care le-au stabilit, la mediul de reglementare, au făcut tot ce au putut pentru a încuraja acest uh, leadership. Și până la urmă, asta îi diferențiază. Europa și oarecum Statele Unite din cauza datorită mărimii sau din cauza mărimii lor um, încep um, mai, au început mai greu, ceea ce înseamnă că trebuie să coopereze în mod activ. Există unele provocări cu care Corea de Sud nu se confruntă. Um, decalajul între zonele urbane și cele rurale. Ce face Europa și ce fac statele membre este că trebuie, ce trebuie să facă este să ia măsuri uh, care să, fi, să constituie un și mai mare stimulent față de uh, cele din uh, Corea de Sud. Și până la urmă toate deciziile ce se vor lua vor fi dovada voinței politice colective la nivel european. Mulțumesc, cu acesta încheiem uh, prima sesiune. Aș vrea să trecem la a doua secțiune, în care vorbim despre rolul sateliților în 5G uh, și aplicațiile de inteligență artificială în 5G. Aș vrea să îi dau cuvântul primului nostru vorbitor, domnul Stefano Anieli. El este Dumnealui este director pentru afaceri europene instituționale la EUTELSAT și va vorbi despre uh, serviciile de satelit uh, pentru 5G. Dacă vă amintiți uh, de un alt uh, Stefano Anieli, trebuie să vă spun că nu există nicio legătură. Vă rog, aveți cuvântul. Relatives of uh, the former owner of Fiat. I'm honored to speak. Da, într-adevăr, nu sunt înrudit cu uh, colegul dumneavoastră, fostul dumneavoastră coleg. Voi vorbi acum despre rolul general în conectivitatea viitorului digital. Și dacă puteți să mă ajutați să schimb și slide-ul. Mă voi referi în primul rând, la lanțul valoric al sateliților și viitoarele tendințe. În al doilea rând, rolul sateliților în lupta împotriva uh, uh, prăpastiei digitale, apoi integrarea sateliților în 5G și internetul lucrurilor. Și apoi voi trage niște concluzii. Ca să vă ofer un pic de context, eu reprezint sectorul comunicațiilor prin satelit, SATCOM, adică producători, clienți, um, uh, canale și așa mai departe. Sateliții practic se află la mijloc în tot acest ecosistem. Și este foarte important de spus atunci când uh, e vorba să-i răspundem domnului Sorinio, care nu mai este alături de noi acum, în Europa avem lideri mondiali în domeniul uh, comunicațiilor prin satelit. Este vorba despre campioni europeni, operatori comerciali, uh, Eutelsat, de exemplu. Uh, aș putea să vă ofer câteva cifre despre noi, dar este foarte important de spus că operatorii prin satelit uh, uh, vor deservi doar uh, operatorii comerciali. Și foarte important este să rețineți următoarele. Sectorul acesta al comunicațiilor prin satelit evoluează și la nivel tehnologic și la nivel comercial, la nivel de afaceri. Și această evoluție se poate aplica uh, domeniului video, conectivității fixe și conectivității mobile și comunicațiilor securizate. Practic, sateliții aduc conectivitate fără limite, inclusiv în zonele rurale, după cum a spus foarte corect domnul Holicek. De aceea ei sunt esențiali, completează uh, Uh, foarte bine rețelele pentru uh, foarte multe servicii. În multe cazuri, uh, sateliții fac legătura cu avioanele, cu navele, există conectivitate datorită lor în caz de dezastre. Practic, sateliții în multe situații sunt singura soluție disponibilă. So, What are the advantages of... Care sunt avantajele sateliților? Practic, practic omniprezența, dar și capacitatea de a oferi uh, o rată de transfer foarte mare. Serviciile, printre serviciile dominante se numără cele video, care vor rămâne dominante și în viitor. Uh, dar uh, capacitatea de difuzare este foarte importantă. Integrarea sateliților pentru a uh, completa uh, rețelele Teurestel pot să, poate să sprijine foarte multe servicii astăzi. Rețele mobile, televiziune, acces prin bandă largă, dar și 5G și internetul lucrurilor în viitor. Decalajul digital – În ciuda obiectivului Comisiei, stabilit pentru 2020, încă există un decalaj digital. Dacă este să privim uh, acoperirea care trebuia să fie disponibilă pentru toată lumea până în 2020, am îndeplinit doar 80% din acest obiectiv. Asta înseamnă că 50 de milioane de gospodării nu beneficiază de această acoperire astăzi. și, mai important, este să vedem ce se întâmplă în zone, zonele rurale. Jumătate dintre acestea nu beneficiază de uh, acea viteză de 30 de megabits pe secundă și 8% nu au niciun fel de conexiune. Putem să spunem că mai avem până în 2020, dar, prin definiție, ultimele procente sunt cele mai greu de, uh, de obținut. Deci, eu mă tem că acest obiectiv s-ar putea să nu fie îndeplinit. Și acum avem obiectivele uh, societății gigabit, dar conectivitatea în Uniunea Europeană și aici este foarte departe de uh, obiectivul pentru 2020. Dacă este să îl citez pe Aristotel, progresul nu are nicio valoare decât dacă este împărtășit de toată lumea. Sau, ca să-l citesc pe Voltaire, aș spune că nu cumva uh, mai bine decât mine înseamnă prost. Uh, deci, este foarte bine că punem sub semnul întrebării obiectivele ambițioase, dar cred că trebuie să uh, trebuie să avem o ambiție, aceasta este legitimă și trebuie să fie uh, uh, axată pe obiectivele pe termen lung și acestea trebuie să includă conectivitatea, mai ales în zonele rurale. Trebuie să nu uităm, la urma urmei, că zonele rurale sunt 50% din suprafața Europei și reprezintă mai bine de 20% din populație. Și în acest sens, comunicațiile prin satelit pot să ajute foarte bine pentru că pur și simplu completează conectivitatea în zonele care nu sunt foarte bine deservite, foarte repede și cu un preț rezonabil, indiferent de amplasare. Operatorii prin satelit fac investiții care aduc o capacitate sporită în Europa în anii care urmează. Există deja soluții în prezent care sunt disponibile. Și investițiile noi nu doar că vor uh, ajuta mai mulți oameni, vor uh, reuși să acopere teritorii mai extinse, rutele zborurilor uh, sau ale navelor, lucruri esențiale pentru conectivitatea prin 5G. Am spus la început că sateliții evoluează și performanța lor la fel în timp, datorită progresului tehnologic. Asta ne aduce la 5G. Nu cred că este nevoie să vă explic din nou triunghiul pe care vi l-a prezentat uh, Antonio Capone înainte. Însă, foarte important este ca serviciile 5G să fie disponibile peste tot. Și asta e o adevărată provocare pentru a avea o uh, acoperire geografică de plină. E foarte important nu doar să oferim acoperire populației, ci și teritoriilor pentru că uneori conectivitatea nu este uh, bună sau nu funcționează deloc la, uh, în zonele rurale. Deci este foarte bine uh, să existe eforturi combinate din partea diferiților operatori. Nici o tehnologie nu îndeplinește toate condițiile cerute pentru 5G nimeni nu poate să ofere o latență foarte scăzută și să conecteze în același timp milioane de uh, dispozitive. Dar nici o tehnologie nu îndeplinește toate aceste criterii în mod simultan. Important este să integrăm diferite tehnologii și să avem o rețea destul de inteligentă care să poată folosi bucățile de rețea care, uh, care trebuie pentru aplicațiile de care e nevoie. Așadar, nu este important să știm unde sunt. To be tailored to new and innovative service, we don't need to know from now. Unde este utilizarea strategică? Um, și uh, cred că și colegul meu va vorbi despre aceleași lucruri atunci când vorbește despre aplicabilitatea inteligenței artificiale în 5G. Așadar, ambițiile 5G au nevoie de sateliți. Pentru că densificarea fibrelor este esențială pentru 5G. Dar nu putem să ne bazăm doar pe microfibre, pentru fibre, pe fibre pentru a uh, hrăni, pentru a alimenta celulele mici. Este nevoie de un amestec de tehnologii, iar sateliții uh, nu sunt uh, pentru toate tehnologiile, dar sunt ideali pentru anumite tehnologii unde este nevoie de o mobilizare rapidă. Unde avem nevoie să conectăm, de exemplu, un releu într-o zonă rurală, rurală sau nu într-o zonă rurală, uh, ci uh, e nevoie de conectivitate pentru uh, avioane sau pentru nave. Deci este nevoie de o rețea destul de inteligentă ca să selecționeze ea canalul potrivit pentru a ajunge la utilizator internetul lucrurilor, foarte pe scurt. Aici, cuvântul cheie este din nou uh, integrare cu rețeaua Teurastel. Și voi sări peste următorul slide, pentru că nu mai am timp. Aici vedeți un uh, exemplu de aplicație pentru IoT, pentru internetul lucrurilor. Sateliții, după cum observați, vor deservi aceleași obiecte, vor folosi aceleași mesaje și vor uh, folosi aceleași frecvențe uh, care se folosesc pe rețelele terestre. Deci, integrare. Asta este cuvântul cheie. Nu totul se poate, dar uh, oricum este foarte important. Trecem acum la concluzii. Aici avem două cuvinte cheie. Satcom aduce omniprezență și acoperire extinsă și eficiență a costurilor și o uh, rată de transfer mai bună. Aceste lucruri înseamnă că luptăm împotriva uh, decalajului digital care este încă foarte mare în Europa. Asta înseamnă că sateliții pot să fie uh, folosiți pentru inițiative care uh, Uh, completează tehnologiile deja existente. E foarte important să știm că aceste tehnologii sunt complementare. Și sateliții sunt foarte importanți pentru mobilizarea de plină a 5G și a internetului lucrurilor. Trebuie să creăm o, o cerere. Nu putem să le spunem oamenilor de la țară așteptați 10 ani și peste 10 ani veți avea un giga pe secundă. Nu merge așa. Oamenii trebuie să știe care este importanța inter internetului înainte de a investi. E foarte important să îmbunătățim absorpția internetului prin bandă largă în întreaga Europa. nu există nicio scuză pentru a nu avea conectivitate digitală pentru toți. Recomandări În principiu, noi sugerăm să fie încurajată folosirea tehnologiei și comunicațiilor prin satelit în uh, politicile digitale ale Uniunii Europene. Acest lucru se poate face prin inițiative tangibile care pot să funcționeze în paralel. SATCOM este o infrastructură esențială care uh, poate să sprijine politicile UE și este, infra, este critică pentru uh, situațiile de criză. Trebuie să nu uităm că SATCOM face parte dintr-un lanț valoric global. Operatorii Uh, din acest domeniu, din SATCOM, investesc în tehnologia europeană, lucru esențial pentru întreaga uh, industrie spațială și pentru producători precum Airbus, uh, Thales Alenia Space, OHB și programul Ariane. Și aici vedeți că Eutelsat este un client loial al industriei spațiale europene. Mulțumesc, domnule Anieli. Mi-a venit o idee în timp ce vă ascultam. Având în vedere că zonele metropolitane, urbane, devin din ce în ce mai mari și mai greu de gestionat și rămân și zone, teritorii mari care se depopulează, așa că poate ar trebui să începem cu 5G la, cu instalarea 5G la țară înainte. Uh, Acum doresc să îl invit pe domnul Martin Börjesson să ia cuvântul. El va vorbi despre inteligența artificială și aplicațiile sale în 5G. Aveți 10 minute la dispoziție. Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, stimaților deputați, domnilor și domnilor. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Prezentarea mea va fi puțin diferită. Aș începe cu o întrebare, după care o să vorbesc puțin despre inteligența artificială și uh, modul în care se conectează cu 5G. Și revin la întrebare. Sper să vă placă. Mă numesc Martin Berson și sunt partener la 2021 uh, AI, adică o companie cu sediul la Copenhaga. Și uh, după câțiva ani de zile am considerat că e bine să vă împărtășesc următoarele. În ce privește conectivitatea 5G, întrebarea este următoarea. Eu aș vrea să îmi donez datele mele personale și datele familiei mele Uniunii Europene, în special țării mele, Suediei, regiunii și municipalității de care țin și tuturor celorlalte organizații de stat care ar putea beneficia pentru a crea o societate mai bună. Spun asta nu pentru că mi se pare că e o idee cretină, ci pentru că cred că ar crea posibilități, oportunități uriașe pentru acești actori, astfel încât să creeze o societate mai bună și cred că astfel am putea să ne donăm datele. Mi se pare important și ar trebui să ne gândim la această posibilitate, deși am început deja să ne gândim la cum să protejăm persoanele, să le asigurăm confidențialitatea datelor. Să avem și un alt punct de vedere. La nivel global, inteligența artificială arată că în Uniunea Europeană avem potențial în primul rând, uh, țările care sunt pe primele locuri în această cursă um, nu au neapărat cea mai mare competență, nu au o strategie foarte clară, strategiile nu sunt neapărat uh, implicate și nu avem niciun fel de date colectate care să ne arate de ce. Chinezii se vede că sunt puțin uh, în fața noastră, au o populație de 1,5 miliarde și nu au un regulament GDPR. Astea sunt două avantaje. În ce privește companiile, toată lumea știe că Facebook, Instagram dețin toate datele utilizatorilor și deci dețin și competența. În ce privește strategia în materie de inteligență artificială, există o strategie chineză, există o strategie rusească, dar să nu mă înțelegeți greșit, Europa nu are o strategie, sau cel puțin nu e una clară. Uniunea Europeană nu știe în ce direcție vrea să se îndrepte. Nici măcar SUA nu are o astfel de strategie. Se gândește să-și ridice un zid care nu cred că o să-i ajute prea mult. Revenind la date, uh, datele mi se par foarte, foarte importante pentru că reprezintă un domeniu pe care uh, trebuie să îl construim, trebuie să construim capacități în Uniunea Europeană pe care să le putem partaja pentru a exploata acel potențial pentru sănătate, educație, orașe inteligente, infrastructură inteligentă. Acestea uh, pot câștiga de pe urma partajării datelor. Însă, tot astea nu se vor face pe gratis. Trebuie să existe câteva lucruri am folosit aici o abreviere în engleză MELS. Asta înseamnă mentalitate. Trebuie să ne revizuim modul în care gândim sănătatea, de pildă, să uh, lăsăm uh, abordarea reactivă, să trecem la una proactivă. Avem foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să facem experimente Trebuie să ne asumăm riscuri puțin mai bine calculate pentru a atinge acele rezultate și valori pe care ne dorim. Trebuie să existe un leadership care se calculează în funcție de risc și există un echilibru fin, poate o artă a echilibrului pe care trebuie să o învățăm în anii următori dacă nu vrem să ratăm ocazia de a ne transforma economia europeană într-una complet digitală. Și fine, avem nevoie de date, și avem nevoie de abilități. Nu avem suficienți cercetători în Uniunea Europeană, nu pregătim suficienți analiști de date, nu în măsura în care nu-și viitorul. Mai ales pentru uh, sectorul public. Avem un potențial foarte mare și pentru asta uh, e nevoie de implementarea acestei abrevieri MELS pe care tocmai am explicat-o. Avem nevoie și de o strategie care nu trebuie să fie neapărat extrem de complexă. În mediul de afaceri, dacă vorbim cu directorii de companii, putem vorbi și despre cum să avem o societate mai bună. Și pe lângă toate aceste calcule, putem să ne găsim avantaje strategice pe care astăzi încă nu le avem um, avem nevoie de um, arhitectură, de controle, de um, utilizări etice ale inteligenței artificiale, deci de o guvernanță, iar conectivitatea trebuie să fie o piatră de temelie a acestei strategii, pentru că dacă nu avem conectivitate, nu ne putem conecta și nu putem monetiza, nu putem construi o societate mai bună. Deci asta e legătura cu 5G. Generația 5G va transforma radical modul în care adunăm informații. Uh, nu doar uh, în sens istoric, ci și uh, pentru că ele vor fi conectate în timp real. Am vorbit despre internetul lucrurilor. Eu cred că la un moment dat o să avem cu toții senzori în noi înșine. Uh, vom avea ce se numește augmentare umană, adică sensul respectiv ne spune când să mergem la spital, să nu stăm până e prea târziu. Iar toată lumea care dorește să locuiască în Europa va putea să beneficieze de așa ceva. Asta înseamnă că lucrăm cu cererea și nu cu oferta, deci o schimbare de model. Apoi, um, în societatea noastră putem fi mult mai mobili, putem face mai multe lucruri nu am în fața mea scenariile de business, n-au fost uh, calculate, dar înțeleg că mediul de afaceri este interesat, companiile uh, își fac astfel de exerciții. Noi putem să facem asta prin conectivitate, printr-o abordare mai inteligentă și prin culegerea de date. Revenind la întrebarea mea, uh, Puteți să mă ajutați? Putem ajuta Uniunea Europeană? Da, nu doar prin 5G, ci și prin colectarea de date. Chiar m-aș bucura dacă m-ați ajutat să fac tot ce am spus aici. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Berieson. În ce privește datele, să știți că pe mine m-ați convins, dar poate că doar pe mine, din cei 750 eurodeputați, cred că doar eu aș fi dispus nu știu, ceilalți par să fie atât de ocupați de uh, tot felul de alte lucruri și țin așa de mult la confidențialitate. În fine, momentul a susit pentru întrebări, doamnelor și domnilor. Poate vreți să puneți întrebare legat de caracterul privat. Întreb eu. Ce se întâmplă dacă își donează toată lumea datele personale și se poate accesa un bazin enorm de date. Dacă inteligența artificială reușește să facă asta și să vină cu soluții nemaipomenite pentru societate, credeți că o astfel de idee ar putea fi acceptată? Da, este o idee nouă cu capacitate de transformare, dar eu cred că în Uniunea Europeană Uh, cred că putem folosi uh, datele istorice, datele medicale, pentru a preîntâmpina probleme medicale. Eu cred că trebuie să analizăm această posibilitate pentru că ea este reală, dar sigur că trebuie să pornim de la o abordare democratică, lucru care înainte poate nu s-a făcut. Păi eu am o problemă cu inima, deci am o afecțiune cardiacă și cardiologul mi-a spus să-mi implantez ceva în inimă în cazul în care nu mă simt bine, doctorului să i apară o notificare pe iPhone, să mă sune și să-mi spună ce să fac. Deci cred că deja sunt foarte mulți pacienți uh, peste tot care se plimbă cu un dispozitiv implantat undeva în corp. Deci ceea ce îmi spuneți nu e neapărat revoluționar, nu-i așa? Nu, cu siguranță nu. E clar că mm, s-au schimbat lucrurile și a, apărut deja o acceptanță în rândul oamenilor, pentru că dacă e să faci așa ceva, ai nevoie de încredere. Și apoi, n-ar fi mult mai bine să accepti așa ceva decât să-ți pui viața în pericol? Eu mi-aș asuma un astfel de oportunitate dacă aș avea nevoie de ajutor. Bine, dacă nu mai sunt întrebări, o să îl rog pe Peter Stuckman, care este șef de unitate de la DG Connect, să ne, să ne spună care sunt observațiile și uh, apoi o să tragem concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Da, discuții foarte interesante, foarte multă inspirație și pentru noi. Bineînțeles, noi implementăm acum planul de acțiune 5G și multe dintre cele spuse aici sunt relevante în acest context. Aș dori să folosesc această oportunitate și pentru a mulțumi deputaților și tuturor celorlalți colegi care ne-au permis să avem reguli potrivite pentru 5G. Doamna del Castillo Vera, dar nu numai, um, a fost un uh, act normativ uh, cheie. Uh, planul de acțiune 5G a fost foarte mult sprijinit de acest for. Vă amintesc numai de raportul Boni, Uh, ne-a permis să lansăm și uh, observatorul 5G. Uh, vă recomand să vă uitați pe site-ul 5gobservatory.eu veți putea vedea acolo, urmări acolo unde aproape implementarea acestui plan de acțiune. Vedem că Europa este lider în ceea ce privește testele. Avem 140 de uh, teste ce au loc în momentul de față, multe dintre ele finanțate de proiectul public-privat 5G um, pe care îl avem împreună cu industria, iar uh, industria sateliților este implicată um, în aceste proiecte. De asemenea, avem și provocări, bineînțeles, deci um, puncte forte și slăbiciuni, avem o piață fragmentată, este una, unul dintre motivele principale pentru care nu suntem printre primii pentru dezvoltarea acestei piețe. Statele membre au teme de casă de făcut în domeniul spectrului, s-a menționat și acest lucru. Observatorul ne arată că suntem la aproximativ 10% în ceea ce privește frecvențele ce trebuie distribuite uh, până în 2020. Asta este o prioritate, deci Uh, dar este și responsabilitatea statelor membre, după cum am spus. Acum avem câteva um, instrumente la nivelul codului ce ne permite să progresăm uh, la nivelul uh, Uniunii Europene pentru a face aceste schimburi de bune practici, um, încurajate de experți. Ce mai facem? Un element important menționat a fost construcția ecosistemului. Uh, și facem ce putem în acest sens. 5G este mai mult decât piața pentru consumatori. E vorba și de uh, servicii profesionale, oportunitățile 5G menționate de domnul Henkel. Un exemplu sunt uh, serviciile uh, în domeniul automobil. Domnul Oettinger și doamna Gabriel au lucrat îndeaproape cu părțile interesate pentru a se crea acest ecosistem în uh, sectorul auto. Avem și propunerea privind CEF. În momentul de față dorim să creăm un parteneriat în cadrul mecanismului de interconectare a Europei pentru a face un program de lansare, astfel încât acest ecosistem să funcționeze. Este un parteneriat pe care îl numim Smart Networks and Services, deci servicii și rețele inteligente, și acesta ne va ajuta să progresăm în, următoarea, în următorul deceniu. Uh, și ne bucurăm de sprijinul Parlamentului, ne bucură acest lucru. Uh, acum, uh, inteligența artificială. Inteligența artificială și 5G merg mână în mână, sunt două tehnologii cheie. 5G va, va furniza conectivitatea pentru inteligența artificială. Trebuie să ne asigurăm că rețelele sunt pregătite pentru asta. Există și o um, cursă la nivel mondial în ceea ce privește inteligența artificială. Avem o strategie, bun, se poate discuta dacă este cea bună sau nu, dar am adoptat anul trecut și aici am uh, enumerat oportunitățile pentru Uniunea Europeană în acest domeniu, atât beneficiile pentru societate, cât și aspectele etice uh, atât de importante pentru ca serviciile respective să fie fiabile și să, fie de, să câștige încrederea populației propunerile bugetare. Am prevăzut uh, posibilitatea de a se coopera. Avem uh, și o parte din programul Europa Digitală pentru dezvoltarea capacităților uh, de inteligență artificială în Europa. Revenind la întrebarea lui Martin privind donarea datelor, una dintre, proiecte, dintre prioritățile noastre în Orizont Europa este așa numitul Uh, internet de următoare generație, mm, cu omul în centrul său, uh, aceste spații personale de date ar putea fi o soluție. Uh, am începe în următorul program și ar fi unul dintre rezultatele principale în acel domeniu. Și ideea ar fi ca utilizatorul să decidă unde își stochează datele și cui îi dă acces la ele. Deci să aducem la oaltă cele două elemente. Pe de o parte, um, oamenii să poată alege ce se întâmplă cu datele lor um, um, și, pe de altă parte, industria. Asta facem pentru a uh, promova programele digitale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. A, tocmai mi-am dat seama că domnul Capone mai datorează un răspuns. Poate că nu dorea să-mi răspundă, dar întrebarea mea a fost referitoare la participarea Huawei la uh, experimentul de la Milano, dacă uh, s-au creat probleme sau s-au discutat eventuale probleme. Um, experimentul sau testul din uh, Milano se referă la acoperirea totală a zonei metropolitane cu peste 300 de situri Jumătate dintre ele uh, sunt furnizate de Huawei. Deci, um, orașul este împărțit în două sectoare și una, unul dintre ele este uh, acoperit de uh, dispozitive Huawei. Pot să vă spun că nu am discutat foarte mult despre eventuale preocupări sau îngrijorări în acest test în ceea ce privește colaborarea cu Huawei. Um, ce pot să vă spun este că, din ce văd în momentul de față, nivelul de investiții și cercetare din partea Huawei este atât de ridicat încât și, bine, e pur și simplu părerea mea personală ca profesor la universitate, uh, profesor interesat în a vedea investiții în tehnologie și în cercetare care poate permite avansarea tehnologiei. Deci ceea ce vedem acum este că nivelul de investiții din partea Huawei și asta nu, e, nu este valabil numai în sectorul telecomunicațiilor, ci în general nivelul de investiții din China este atât de ridicat, este foarte ridicat și nu este egalat de niciun alt uh, investitor. cel puțin la nivel de întreprinderi private. Știm că investițiile publice, inclusiv din partea Comisiei Europene, sunt foarte ridicate. În momentul de față, numărul celor care pot fi um, pionieri în domeniul tehnologiei 5G uh, este foarte ridicat, deci nu știu cum am putea să renunțăm pur și simplu la unul. Poate că trebuie să găsim un echilibru între nevoi, între uh, Uh, nevoile evoluției tehnologiei și uh, nevoile de securitate. În regulă, mulțumesc, foarte interesant, mulțumesc uh, celor patru experți ce au intervenit pentru prezentările lor excelente, pentru întrebările excelente, pentru răspunsurile excelente. Mai avem timp pentru că um, timpul a fost gestionat excelent Ehm, luăm o pauză până la patru și jumătate. decât Okay, ladies and gentlemen, now <clears throat> we are still ahead of schedule. Doamnelor și domnilor, suntem uh, în continuare uh, înaintea programului. Vorbim despre directiva privind energia din resurse regenerabile și vom uh, avea prezentarea unui proiect de act delegat de către Comisia Europeană. Directiva de promovare a utilizării resurs, uh, energiei din resurs, resurse regenerabile a fost uh, Uh, adoptată în uh, decembrie, ceea ce a dat forțe, uh, putere Comisiei să vină cu acte delegate până în 1 februarie. E vorba de stabilirea criteriilor pentru certificarea biocarburanților, biolichidelor și carburanților bazați pe biomasă cu risc scăzut uh, indirect de schimbarea utilizării terenurilor, dar și de determinarea celor cu risc ridicat. Avem cam o oră pentru această dezbatere. Probabil că nu avem nevoie de atâta timp. Aș vrea să dau cuvântul Comisiei Europene pentru a prezenta proiectul de act delegat pentru maxim 15 minute. Vă rog, reprezentantul Comisiei. Domnul Van Steen, reprezentantul Comisiei, mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea de a vă prezenta proiectul de act delegat privind uh, carburanții cu risc ridicat sau scăzut de uh, ILUC, de schimbarea utilizării terenurilor. Știți probabil că Comisia pe 8 februarie a publicat o, un proiect pentru acest act delegat cu, pentru uh, perioada de reacție de 4 săptămâni, este procedura obișnuită. Înainte de a vă prezenta abordarea noastră pentru acest proiect de act delegat, poate că ar fi util să spun ceva în plus referitor la contextul în care trebuie văzut acest act delegat. Bineînțeles, face parte dintr-un context mai larg, uh, și anume reformarea directivei privind uh, energia din resurse regenerabile, care face parte din pachetul european Clean Energy for All, adoptat la sfârșitul anului trecut. Această directivă promovează energiile regenerabile în toate formele, în toat, mm, inclusiv bioenergia și biocarburanții. Uh, ea stabilește însă și criteriile pentru tipurile de biocarburanți pe care îi putem uh, folosi, astfel încât ei să contribuie pentru la uh, atingerea țintei noastre. Acesta este obiectivul directivei uh, acesteia. De asemenea, se stabilesc deja câteva cerințe clare în ceea ce privește riscul ridicat Uh, biocarburanții cu risc ridicat de, schimb, de uh, iluc. Este inclus faptul că limita specifică pentru fiecare stat membru pentru alimente și furaje care poate fi calculată pentru atingerea țintei se bazează pe o contribuție pentru 2020 de maxim 70%, 7%. Uh, este o continuare a abordării ILUC pe care o avem în directiva actuală din 2015, prevederi rămase de la directiva actuală uh, privind energiile regenerabile. Directiva uh, adoptată anul trecut uh, um, definește biocarburanți cu risc ridicat de schimbare utilizării terenurilor. Se prevede blocarea sau înghețarea acestora pe, pentru perioada 2021 până în 2023 uh, se vorbește despre o înghețare uh, până în 2023 și a, după 2023 acest, acest tip de biocarburanți urmând să fie uh, eliminat treptat între 2023 și 2030, pentru că 2030 este anul pentru atingerea țintei pentru regenerabile. Deci în 2000, începând cu 2023, acești biocarburanți nu vor mai putea fi calculați în ținta pentru energiile regenerabile. Există o derogare pentru biocarburanți cu risc scăzut în ceea ce privește schimbarea uh, utilizării teritoriilor, toate acestea sunt uh, stabilite destul de clar în directivă. Colegiuitorii au făcut o treabă foarte bună aici. De fapt, până la urmă, Comisia n-a mai avut atât de mult de făcut prin actul delegat. În ceea ce privește biocarburanții cu risc scăzut, ILUC, directiva spune că acești carburanți pot fi um, produși numai din furaje suplimentare ce au crescut, ce au, um, s-au creat în urma unui randament uh, crescut sau prin utilizarea unui, uh, unor terenuri uh, neutilizate uh, inițial. Ce a făcut Comisia cu aceste acte delegate a fost să stabilească criteriile detaliate uh, și, în plus, ă, directiva cere ca Comisia să raporteze în ceea ce privește extinderea ă, culturilor relevante, culturi alimentare și, ă, și furajere. Și acest raport este publicat împreună cu actul delegat pe site-ul relevant. Deci, pe scurt, nu propunem o politică nouă, propunem numai criteriile pentru Uh, abordarea stabilită deja de colegiuitori la finalul anului trecut. Care este abordarea aleasă de comisie? În primul rând, am încercat să folosim uh, datele științifice cele mai bune pe care le-am avut la dispoziție. Am cooperat strâns cu colegii de la Centrul Comun de Cercetare, experți în acest domeniu, și am încercat să um, ducem la bun sfârșit această sarcină într-un mod cât, de, cât se poate de simplu. Biocarburanții pe care îi considerăm noi de risc ridicat ar fi cei care respectă, care îndeplinesc următoarele criterii în mod cumulativ. Întâi, o extindere a, spațiu, a zonei, a suprafeței de uh, uh, Uh, cultivare de 1% sau 100.000 de hectare anual și cel puțin 10% din această expansiune trebuie să fie pe uh, teritorii sau pe terenuri uh, cu stocare ridicată a carbonului sau extinderea în zone de turbă, de asemenea este implicat, este luată în considerare. Definim de asemenea ce înseamnă o creștere, o, o expansiune semnificativă în zone, uh, pe terenuri sau pe suprafețe cu carbon stocat ridicat. Asta pentru a ne asigura um, că obținem uh, rezultate suficient de bune în reducerea emisiilor de CO2. Acesta este obiectivul um, legislației noastre. Dacă există efecte negative în ceea ce privește uh, Uh, despădurirea unor zone, ceea ce înseamnă um, practic um, tot carbonul stocat este reemis în atmosferă, atunci practic uh, nu ne ajută să avem un biocarburant. Um, și, bineînțeles, face și o comparație cu, cu carburanții fosili pe care trebuie să îi înlocuim datele relevante pentru toate um, culturile, fie ele alimentare sau furajere, sunt incluse în anexă. Conform directivei, creșterea contribuției um, față de țintă nu poate avea loc până în 2023 pentru aceste tipuri de carburanți, Uh, și pentru, pentru aceștia treb- la acestea trebuie să se, ră, să se renunțe în mod treptat între 2023 și 2030, deci cele cu risc ridicat. Nu vorbim despre o interdicție a utilizării acestor tipuri de biocarburanți, subliniez asta, ci vorbim despre uh, dacă acest, acești biocarburanți uh, pot fi calculați ca o contribuție la uh, țintele um, asumate de către uh, statele membre la nivel UE. Când vine uh, vorba de riscurile scăzute pentru schimbarea utilizării terenurilor și aici s-au uh, stabilit o serie de criterii. Întâi, respectarea criteriilor de durabilitate incluse în directivă, asta este logic, și apoi utilizarea unor furaje Uh, suplimentare um, ce au apărut în urma unui randament crescut sau utiliz prin uh, utilizarea unor terenuri care nu fuseseră utilizate inițial, de exemplu uh, terenuri abandonate. Și, în ultimul rând, avem nevoie de uh, o auditare robustă a, pro, a proiectelor de uh, biocarburanți. Acestea sunt uh, uh, eventualele derogări. Deci, pentru a face față uh, um, criteriilor s-au stabilit și unele um, criterii suplimentare ce vin din uh, mecanismul uh, de dezvoltare curată, CDM, din protocolul de la Kyoto. Aici însă limita temporală va fi de 10 ani. Am simplificat, am prevăzut criterii simplificate uh, în cazuri strict definite, de exemplu, proiecte ce folosesc soluri neutilizate, abandonate sau uh, foarte puternic uh, degradate, poluare, de pol uh, zone poluate, de exemplu, dar și pentru micile exploatații. Asta propune Comisia. Sunt unele lucruri destul de tehnice, înțeleg asta, din păcate întregul domeniu este destul de tehnic noi considerăm că propunerea noastră este versiunea cea mai echilibrată pe care, care putea fi găsită. Uh, se bazează pe datele științifice de cea mai bună calitate pe care le avem la dispoziție și, și mai important, uh, este în conformitate cu textul uh, directivei asociate. Știm că situația se poate schimba și acest act delegat trebuie să um, poată răspunde și unor situații din viitor. Tocmai de aceea este prevăzut um, faptul că Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile și cel târziu pe 1 iulie 2021 va face o revizuire atât a uh, datelor științifice ce vor fi um, ce vor exista în momentul respectiv și a, cât și a abordării alese. Uh, după cum spuneam, acum uh, această propunere este supusă consultării. Uh, până în 8 martie, părțile interesate și cetățenii pot reacționa. Vom organiza și o reuniune experți, a, a grupului de experți pe 5 martie și planul nostru este ca Comisia să adopte planul, actul delegat la timp pentru a-l supune Parlamentului și Consiliului înainte de um, um, pauza electorală. Deci, nu avem timp suplimentar sau nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar noi credem că este suficient. Odată ce noi vom fi depus acest act delegat, Parlamentul va avea două luni pentru a obiecta. În acest caz, actul delegat nu ar intra în vigoare. Perioada poate fi extinsă pentru încă două luni la cererea Parlamentului. Atât, domnule președinte, aveam de spus. Aștept cu nerăbdare comentariile pe care ați putea să le aveți. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul raportorului, domnului Blanco Lopez. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, astăzi la ITRE ascultăm propunerea Comisiei pentru a stabili criteriile prin care se identifică biocombustibilii cu risc înalt și risc scăzut în ceea ce privește factorii lucru. Suntem conștienți de dificultățile pe care le-am avut în timpul negocierilor pentru directiva pentru energii regenerabile. Din punctul meu de vedere, aceste negocieri au ajuns la s-au concretizat printr-un acord uh, rezonabil și mai rămânea doar acest act delegat. A fost greu să găsim soluții pentru a uh, contracara Uh, schimbarea utilizării terenurilor pentru producția de biocombustibil de primă generație. Știm că aceasta era o problemă în directiva anterioară. Această schimbare a utilizării terenurilor are de-a face, are impact foarte mare asupra defrișărilor, asupra relațiilor internaționale, asupra ocupării forței de muncă. Se identifică un uh, nivel, un, niște materii prime care au un risc înalt și cele care au un risc scăzut. Putem astfel uh, să certificăm uh, biocombustibilii care au un risc scăzut fără discriminare și în mod uh, compatibil cu prevederile OMC. Totuși, încă de, de când avem propunerea de act delegat, sunt multe critici Uh, care spun că dacă dorim să găsim o soluție definitivă pentru această problemă, este nevoie să închidem lacunele care încă au mai rămas, să evităm acele porți uh, uh, dosnice care ar putea să zădărnicească toată munca pe care am depus-o până acum. De aceea aș dori să prezint două observații comisiei. În primul rând, E slab argumentat uh, acel prag de 10% fixat de uh, comisie în ceea ce privește terenurile cu stocuri mari de carbon pentru a considera aceste materii prime ca având risc înalt. Este mai mic decât limita de 14% despre care se vorbește în raport, însă aș dori să știu de ce propuneți 10% și nu un prag mai scăzut și mai sigur din punct de vedere ecologic. În al doilea rând, se stabilesc niște criterii de adiționalitate pentru certificare, dar diferite organizații au atras atenția asupra lacunelor care pot permite certificarea unor biocombustibili ca fiind cu risc scăzut când de fapt nu sunt așa. De exemplu, uh, atunci când se, exclude, când se exclud micile terenuri uh, mai mici de 2 sau 5 hectare sau cele abandonate. Ați măsurat acest, impactul acestor măsuri? Doamnelor și domnilor, avem ocazia de a închide, de a soluționa o problemă gravă în materie de bioenergie, de frișare și emisii. Dar, pentru asta, avem nevoie de reguli clare, criterii solide și o supraveghere suficientă pentru a putea sprijini astfel acest act delegat. Comisia Uh, trebuie să ne revizuiască propunerea prezentată. Bioenergia durabilă este esențială pentru a atinge o neutralitate a emisiilor și pentru a avea o lume în care se poate locui cu adevărat. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Din partea PP, domnul Sean Kelly. Mulțumesc foarte mult, mulțumiri și comisiei pentru explicații. În general, după cum ați spus, v-ați bazat pe cele mai bune date științifice pe care le aveți, dar după cum a spus și domnul Blanco Lopez, ne rămân întrebări. Și acestea sunt importante. Suntem de acord că trebuie să ajungem la o economie cu emisii cât mai scăzute de carbon și aici trebuie să includem și această problemă a biocombustibililor. Așadar, întrebările mele sunt următoarele. Parlamentul probabil va obiecta Obiecția va rămâne deschisă câteva luni și această problemă actului delegat nu va fi adoptată decât de viitorul Parlament. Cred că presupun bine, nu? Apoi, colegul Blanco Lopez s-a referit la acel prag de 10% care este arbitrar, după părerea mea, și uh, cred că ar fi bine să-l păstrăm pe cel vechi și să ajungem la un 8%. Nu știu care a fost uh, raționamentul dumneavoastră atunci când ați uh, hotărât acest prag de 10%. Apoi, în ceea ce privește terenurile abandonate și neutilizate. Cum puteți să evaluați acest lucru și cum îl puteți pune în aplicare? Există vreun motiv justificabil pentru extinderea criteriilor la aceste tipuri de terenuri? Apoi, Comisia are încredere că uh, pragul acela de 10% este conform cu regulile OMC? În plus, cum veți monitoriza aceste lucruri la nivel de comisie în mod oportun pentru a vă asigura că aceste lucruri minunate pe care le propuneți respectă regulile internaționale? Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor ar trebui să fiu eu, pentru că eu am fost raportor din umbră din partea ECR, dar domnul Kelly a pus întrebările pe care voiam să le pun eu. Așa că urmează domnul Metz din partea verzilor. <laughs> C'est une madame, mais c'est pas grave. <laughs> Sunt doamna Metz, dar nu e nicio problemă. Vă mulțumim pentru vizita la Parlamentul European și pentru prezentare trebuie să vă adresez un mesaj foarte clar. Propunerea dumneavoastră nu este la înălțimea provocărilor actuale. Încercați să faceți un echilibrism între politica comercială și protecția mediului și cum vreți să împă- împăcați și capra și varza, propuneți de fapt un text care nu face decât să garanteze statul cu oul. Și ați spus deja asta, adică utilizarea masivă a biocombustibililor pe bază de uh, ulei de palmier în Europa. Așadar, acest act legal, delegat nu este uh, în conformitate cu cuvintele dumneavoastră. Recunoaște și dumneavoastră impactul devastator al acestor culturi. Uh, este nefast pentru mediu, pentru climă, pentru biodiversitate, pentru drepturile popoarelor indigene. Cu toate acestea, deschideți ușa câtorva derogări masive care vor permite Europei să continue să importe cantități enorme de ulei de palmier, lucru nesustenabil, căci în primul rând, nimic nu ne dă de înțeles că micile exploatații au mai multe virtuți decât cele mari din punct de vedere ecologic. Uh, știm cu toții cât, este, cât sunt de creative multinaționalele, pot să-și segmenteze, să-și fragmenteze parcelele, să măsluiască titlurile de proprietate și să scape de obligații astfel. Apoi, termenul acesta, teren neutilizat, nu este relevant pentru că știm foarte bine că aceste uh, terenuri uh, sunt foarte utile pentru prezervarea biodiversității și ecosistemelor. Apoi, e o amăgire să contăm pe procesele de certificare fiabile care adesea se transformă într-un uh, exercițiu de greenwashing la scară largă. Concluzia e următoarea. Ca să ne păstrăm relațiile comerciale cu Malaezia și cu Indonezia, dumneavoastră ați sacrificat pădurea tropicală și puțurile de carbon. Acest pragmatism comercial vă, face să, uh, vă face să refuzați să tratați problema soia. Soia este un biocarburant care emite mai multe gaze cu efect de seră decât combustibilii fosili. Mari câștigători ai acestui act sunt cunoscuți, adică multinaționalele care exploatează uleiul de palmier și soia, uh, disprețuind uh, beneficiile sociale și ecologice. Și, ca de obicei, natura, animalele și umanitatea uh, sunt cei care pierde pe urma acestui act îi veți transmite cu siguranță domnului comisar. Uh, sper că uh, comisia își va revizui această abordare și va supun, uh, îi va supune atenție Parlamentului European un nou act delegat care să fie o reală îmbunătățire. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Marțan. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Metz a subliniat câteva argumente uh, cu care sunt de acord, dar e important să le subliniem dacă sunt bune. Recunosc importanța acestui act delegat. Am totuși un punct de exclamație. Oare am înnebunit și apoi uh, trebuie să vă întreb uh, ce au sacrificat indonezienii și malezienii pentru a Uh, pentru a avea uh, acest, uh, acest act delegat. Dumneavoastră nu ați spus niciodată, n-ați vorbit niciodată despre datele societate. Știți că în fiecare joi sunt uh, mii de manifestanți tineri aici care ne interpe- interpelează pentru a opri masacrul pădurilor și răspunsul pe care îl dă Comisia la câteva luni uh, de câteva alegeri importante este că primează comerțul cu multinaționalele și este mult mai important decât viitorul planetei. Am înnebunit oare? Este un mesaj negativ cel pe care îl trimiteți. După cum a spus și doamna Metz, uh, încrederea aceasta uh, adresată multinaționalelor uh, nu va face decât să facă ca acestea să fragmenteze pământurile pentru a le transforma în chipurile mici exploatații. Apoi aș dori să vă întreb, uh, știți că uh, nevoile alimentare sunt în, uh, în, în evoluție, uh, cunoașteți cum, cum se schimbă lucrurile. Uh, eu resping antul dumneavoastră delegat și sper că consultarea în rândul societății civile va fi foarte contundentă, pentru că deja cuvântul biocarburant și uh, pe bază de ulei de palmier este, uh, se știe că este cel mai nociv și cel mai poluant de pe planetă. Comisia a spus asta, nu dumneavoastră personal. Și totuși se fac derogări în acest act delegat. Așa că nu rămâne decât să vă întreb uh, Um, care sunt uh, uh, ofertele uh, făcute de Indonezia și de Malezia pentru a obține aceste derogări pe care dumneavoastră le-ați făcut. Președintele, mai sunt și alte întrebări? Se pare că nu, așa că îl rog pe domnul Feinstein să răspundă la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru observații le voi transmite, după cum s-a spus, uh, comisarului care nu este aici astăzi, dar o să vă dau câteva explicații și câteva răspunsuri la întrebările foarte pertinente pe care le-ați adresat. În primul rând, domnul Blanco Lopez a vorbit despre pragul de 10%. Dânsul nu mai este aici, văd, dar uh, acest prag dânsul dorea să știe de ce a fost ales 10, acest prag de 10%. Noi considerăm că este un prag destul de conservator pentru a ne asigura că există economisiri uh, semnificative de uh, uh, emisii de gaze cu efect de seră. Și pentru a veni în întâmpinarea celorlalte observații, s-a spus că uh, pot să vă spun de fapt că uleiul de palmier e, intră la categoria de risc crescut, așa că nu îmi dau seama cum putem să spunem că propunerea comisiei va duce la o prezervare a statu quo-ului, a situației prezente. Ehm, dorim să ne asigurăm că biocombustibilii promovați de această directivă pentru energiile regenerabile ehm, duc la economisiri serioase, semnificative și că nu sunt asociați cu defrișarea, cu iluc și toate acele lucruri pe care dorim să le evităm. Acest lucru ar trebui să fie cât se poate de clar. Așadar, utilizarea biocombustibililor, mai ales a uleiului de palmier, va fi eliminată treptat, cu excepția câtorva cazuri extrem de limitate în care există posibilitatea de certificare ca risc, risc scăzut. Noi considerăm că am definit foarte bine lucrurile și aceste situații vor, se vor prezenta doar în cazuri în care există dovezi clar de adiționalitate sau atunci când este vorba despre mici uh, agricultori care uh, ar îndeplini aceste criterii cu foarte mare greutate și, în plus, unde există un potențial foarte mare de îmbunătățire de bune practici de aceea 10%. Da, întotdeauna putem să uh, spunem că nu e bine, dar noi am zis că este un prag potrivit. Este mai bun decât uh, cel de 14% din raport și uh, uh, putem să argumentăm că răspândirea uh, uleiului de parmier este mult mai mare pe aceste terenuri cu stocuri mari de carbon, chiar am putea să spunem că e 45%. Definiția micilor agricultori este între paranteze drepte, pentru că chiar și noi am avut niște discuții interne și am vrut să aflăm care va fi reacția în urma publicării uh, proiectului de act delegat. Așa că am scris între 2 și 5 hectare și uh, ne vom bucura să aflăm care sunt argumentele dumneavoastră în ceea ce privește definirea acestor mici exploatații. În ceea ce privește chestiunile ridicate de domnul Kelly, mai ales soia, soia, în general, e o, reprezintă o situație cu totul diferită față de uleiul de parmier. Dacă este să analizăm cifrele, cu siguranță nu avem aceeași extindere în terenurile uh, cu stocuri mari de carbon pentru soia, așa cum e cazul pentru uleiul de parmiel. Biocombustibilii pe bază de soia, uh, după părerea noastră, pot să ducă la economii serioase, mult mai, mult mai mari de uh, emisii decât uleiul de parmier, dar există posibilitatea de schimbare, vom uh, supraveghea aceste evoluții împreună cu dumneavoastră, vom păstra legătura și vom schimba ori uh, abordarea uh, și vom modifica anexa la actul delegat. După părerea noastră, există conformitate cu prevederile OMC pentru că sunt stabilite criterii obiective nu sunt uh, izolate anumite tipuri de biocombustibil sau materii prime folosite pentru biocombustibil. Este clar că aceste criterii vor cuprinde anumite tipuri de biocombustibil, dar nu actul delegat în sine va defini vreun tip de biocombustibil ca fiind de risc scăzut sau uh, ridicat. Acestea sunt criterii obiective. În ceea ce privește monitorizarea, aceasta este o întrebare foarte importantă. Firește, din fericire, putem să monitorizăm mai bine decât în trecut prin fotografii captate prin satelit uh, și dar considerăm că la fel ca și cu celelalte criterii de durabilitate există posibilitatea de a uh, aplica aceste și de a monitoriza lucrurile în mod mai eficace. Cred că am reușit să răspund la întrebarea doamnei Metz. Noi considerăm că certificarea este posibilă într-un mod viabil. Directiva actuală, nu doar în ceea ce privește ILUC, dar durabilitatea în general, se bazează pe certificare, pe uh, scheme aprobate și pe conformitatea dovedită cu criteriile de sustenabilitate din partea producătorilor. Am răspuns la întrebare legată de soia. Nu există aceleași probleme aici. Îmi pare rău Uh, să aud că deja doriți să respingeți actul delegat și aici am ajuns la întrebarea ce se va întâmpla. În uh, caz că refuzați, atunci comisia va trebui să facă o nouă propunere și aceasta va fi tratată de următorul Parlament, pentru că altfel nu văd cum s-ar putea rezolva în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție. Sper că am răspuns tuturor, aproape tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate. Suntem acum în etapa de consultare publică. Am spus că vom avea o reuniune în data de 5 martie, unde vom invita experți și reprezentanți din statele membre, dar ne bucurăm să avem și prezența experților din uh, Parlamentul European la acea reuniune, pentru că am dori ca acest proces să fie deschis și transparent, nu încearcă nimeni să ascundă nimic, uh, Uh, la comisie chiar încercăm să facem aceste lucruri cât se poate de transparent. Nu este o temă ușoară, știm asta foarte bine din, te- din trecut. ILUC nu este uh, o temă așa necomplexă, uh, dar având în vedere deciziile clare luate deja cu colegislatorii, uh, Uh, și politicile deja, deja adoptate, putem să spunem că aceste criterii sunt importante. Eu uh, cred că colegislatorii au hotărât că trebuie să existe aceste două categorii de risc și apoi să urmeze o eliminare treptată uh, și putem să facem asta pentru producătorii care pot să demonstreze clar adiționalitatea și că nu contribuie la defrișare și nu se comportă uh, astfel încât să-și extindă culturile în um, terenurile cu stoc mare de carbon. Ni se pare foarte bine că s-a decis acest lucru și sper în lumina acestor fapte că Parlamentul va susține propunerea noastră în cele din urmă. Oricum, domnule președinte, uh, comisia vă stă la dispoziție și pentru discuții bilaterale pe care ați dori să le aveți sau dacă, sau dacă doriți să discutați uh, chestiuni mai tehnice, experții noștri vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebări. Uh, stăm foarte bine cu timpul în continuare, așa că putem să trecem mai departe la raportările cu privire la negocierile interinstituționale. Vorbim acum despre propunerea de regulament uh, privind Horizon Europe, programul cadru pentru cercetare și inovare și regulile sale pentru participare și diseminare. Um, doresc să vă amintesc că al doilea trilog a avut loc în 29 ianuarie anul acesta și doresc acum să-i dau cuvântul domnului Nica două minute. So, uh, good afternoon, thank you so much. Bună ziua, mulțumesc. Nu am desemnalat evoluții majore față de ultima informare pe care am făcut-o. Astăzi s-a întrunit Consiliul, așteptăm să vedem care va fi poziția sa, pentru că deocamdată poziția Consiliului n-a fost deloc flexibilă. Joi urmează un nou trialog, așa că toate aspectele principale urmează să fie discutate joi. O să vă țin la curent. Deocamdată nu am de semnalat niciun fel de progres. N-am reușit să ne înțelegem cu privire la niciuna dintre problemele principale. Nimic din uh, ce era de dezbătut nu a înaintat pe această cale. Deci cam asta e rezultatul după două trialoguri. Da, un dosar dificil. După cum ați spus, următorul trilog este pe joi, 21 februarie. A, doamna Toia, nu v-am văzut, vă rog. Vreau să intervin aici, domnule președinte, mulțumesc. Am vrut să spun aici în comisie ce a spus uh, oarecum și domnul Nica, cel care negociază trialog. Înțeleg foarte bine cât de dificil este acest dosar, după cum ați spus și dumneavoastră, e foarte dificil, complex și uh, avem uh, toată susținerea pentru uh, colegul nostru raportor. Eu însă aș vrea să-l întreb pe domnul Nica dacă poate să-mi răspund acum, dacă știe cât de important este pentru noi toți să ținem la acea inițiativă referitoare la uh, era inițiativa ad hoc pentru ghișeul pentru IMM-uri. Era vorba despre uh, încurajarea inovației. În Parlament noi am prevăzut o alocare de 2,5 miliarde. Deci aș vrea să înțeleg ce se întâmplă cu lucrul acesta se va decide la Consiliul European pentru Inovare? Pentru că dacă da, probabil că se va modifica alocarea inițială, abordarea inițială, să nu avem o abordare crescătoare. Nu știu. Deci dacă se ajunge la acest Consiliu pentru Inovare, dacă putem să rămânem la cifra de 2,5 miliarde decise de Parlament, pentru că dacă nu, va trebui să cerem o cotă parte, măcar 70% trebuie să fie direcționat către IMM-uri pentru acest tip de activitate. Deci, dacă rămânem la pilonul 2, cum era înainte, sau dacă mergem la pilonul 3, să avem o um, un procent sau să avem o sumă fixă, nu mă interesează, atâta vreme cât ne asigurăm că nu abandonăm IMM-urile în uh, acest parcurs al inovării și al cercetării uh, pentru un viitor mai bun. Nu putem renunța la acest lucru, pentru că um, degeaba tot zicem că vrem să așteptăm uh, IMM-urile dacă nu facem și acest lucru. Înțeleg că nu e ușor, dar Parlamentul a dat un vot și atunci trebuie să ne menținem această poziție fermă. Mă bucur că a venit și uh, Edere, pentru că noi trebuie să apărăm decizia Parlamentului. Dacă se schimbă alocarea, măcar să menținem uh, spiritul. Îmi cer scuze că a trebuit să intervin, dar este un punct uh, obligatoriu, după părerea mea. You haven't gone for a long time at all. Nu, n-ați vorbit prea mult. Domnule Nica, vreți să reacționați? Vreau să confirm încă o dată că acest punct este pe agenda discuțiilor. Ghișeul unic este inclus în text. Alocare de 2,5 miliarde face parte din propunerea noastră, urmează să fie discutată cu Consiliul. Procentul de 70, alocare orizontală pentru IMM-uri și asta e în text. Deci sunt două posibilități aici. Fie Consiliul dă dovadă de flexibilitate și negociază cu Parlamentul și atunci încheiem negocierile în martie 2019, deci luna următoare, fie Parlamentul care va veni va încheia negocierile tot în luna martie 2020. Din păcate, nu prea avem ce să facem. Noi avem un mandat clar, avem unanimitate de la toate grupurile politice, dar Consiliul are zero flexibilitate. Practic, Consiliul n-a dat niciun fel de mandat de negociere, adică nu e dispus să cedeze nici 1%, vă dați seama că este imposibil să progresăm. Deci, ori sunt gata să treacă la negociere și noi vom face asta fără a renunța la punctele principale, fie așteptăm până în martie 2020 și atunci se vor finaliza discuțiile pe acest raport. Foarte complicat. Domnul Eder. I mean, it's a complicated undertaking. Um... Înțeleg că este un demers complicat. Cred că toate grupurile politice au uh, subliniat care sunt uh, lucrurile cele mai importante din punct de vedere politic la care țin. N-ar trebui să fim atât de îngrijorați, pentru că Știm că versi, dacă nu se face trimitere la acordul la Paris, se vor răscula. Socialiștii vor neapărat să țină de IMM-uri. Noi vrem uh, o îmbunătățire pentru procedura accelerată. E foarte clar că Parlamentul nu este dispus să cedeze pe niciuna dintre aceste poziții de fond. Ar fi bine oare să lăsăm următorul Parlament să negocieze în cadrul CFM-ului? Mă îndoiesc. Dacă grupurile politice ar avea aceeași poziție, am avea un avantaj în negocierea bugetului cu Consiliul, pentru că în trecut aveam o umbrelă bugetară și încercam să introducem acolo și cât cerea Parlamentul pentru buget. Eu cred că am putea să avem o poziție de negociere mult mai puternică dacă um, statele membre ar fi dispuse la anumite reduceri, la anumite tăieri. Cred că ar fi mai bine să încercăm acum să obținem un acord cu Consiliul, chiar dacă ulterior vom negocia uh, cifrele bugetare la începutul anului viitor. Pentru că în a doua parte a anului acestuia nu cred că se întâm- va întâmpla mare lucru. Deci, ca principiu, ar fi mult mai logic să încercăm acum să obținem un acord. În termeni practici, da, temeiul juridic a fost pus la îndoială de Consiliu și înțeleg că se caută o soluție complicată. Un trialog care să se bazeze pe regulamentul pentru o mai bună legiferare. Avem un uh, dialog care nu e cu o decizie, avem un trialog. Până la urmă, trebuie să vedem dacă compromisul pe care l-am putea obține merită să renunțăm la o parte din lucrurile pe care le-am pus în poziția noastră. Pierdem puțin și câștigăm mult. Din păcate ne-am blocat dacă avem șapte inițiative emblematice, de la sănătate până la quantum. Pentru fiecare trebuie să fie prevăzuți bani, resurse. Însă va dura foarte mult pentru că e complicat, avem ambiții mari. Însă nu putem uh, să dăm niciun fel de indicații ce fel de consorții să se um, alcătuiască. Putem spune eventual finanțăm lucrurile astea și se poate uh, se vor uh, construi consorții pentru anumite activități din orizont 2020, dar uh, nu vom ști exact toate inițiativele din următorul program. Deja blocăm inițiativele existente acum, blocăm sumele pentru că nu putem să ne hotărâm în ce direcție merge. Vrem să avem uh, o inițiativă flagship în orizont 2020, care după 2020 nu mai poate continua, care nu se va mai potrivi cu cadrul, sau îi lăsăm să aștepte până ne hotărâm noi cum o să arate acest cadru după 2021. Și apoi poate ne trezim că nu mai putem finanța etapa pregătitoare. O să finanțăm ceva ce nu există din punct de vedere juridic. Deci trebuie să ne gândim tactic, politic, la ceva cu bătaie lungă. Avem Brexitul. Nu putem decide de pe acum următorul program, blocăm inovarea, blocăm foarte multe inițiative. Deci cred că ar merita să facem orice putem ca să ajungem la un compromis. Eu aș evita orice vot de tip majoritar, să avem vot unanim, să facem tot ce putem și dacă nu reușim, nu reușim. Dar dacă am reușit, cred că ar însemna foarte mult pentru părțile interesate, pentru percepția generală. S-ar dovedi că Uniunea e în stare să acționeze și am fi într-o poziție avantajată pentru negocierile bugetare de anul viitor, pentru că atunci Consiliul ar uh, putea hotărâ la ce să renunțe dacă vrea să reducă bugetul și ar fi mult mai greu pentru ei să ne spună atunci la ce vor să renunțe decât să... pentru că au agreat deja niște lucruri. Da, într-adevăr, un dosar foarte complex. Mergem la următorul punct. La fel de complex. Atât de complex încât a trebuit să fie amânat. Mergem așadar la punctul de după, 15, instituirea programului Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Vă informez că primul trialog și cel uh, care a finalizat discuțiile a avut loc pe 13 februarie. Am să-i dau cuvântul doamnei Blinar, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un uh, punct mult mai uh, ușor de tratat, pentru că, așa cum ați spus, uh, domnule președinte, am avut uh, primul trilog și cel prin care am finalizat discuțiile pe acest dosar. Consiliul a fost foarte cooperant și astfel am reușit să ajungem la un acord pe uh, chestiunile politice rămase pendinte după șase runde de reuniuni tehnice. Avem un text echilibrat uh, care clarifică domeniul de aplicare al programului și obiectivele. Printre chestiunile politice negociate, menționez următoarele. În primul rând, implementarea obiectivelor trebuie să simplifice acest uh, regulament și să îl armonizeze cu cadrul existent. Era foarte important pentru Parlamentul European pentru că n-ar fi avut uh, nicio logică să avem acte legislative fără să există o sinergie între ele. Chiar și așa, Comisia are o marjă de manevră pentru a derula acest program, mai ales prin implementare directă. În al doilea rând, Parlamentul a asigurat uh, respectarea dimensiunii etice și implementarea obiectivului 2, în special cu privire la inteligența artificială deschizând un cadru pentru adoptarea de orientări etice care să fie revizuite de grupul, la nivel, grupul de experți pentru inteligență artificială înființat de comisie. Comisia are uh, autoritatea de a face verificări etice care pot să influențeze acordarea de finanțări în cazul în care proiectele sunt conforme. Apoi, centre uh, de inovare, centre europene cu proceduri uh, transparente și competitive de selecție și, în fine, um, acordul uh, din text este unul parțial. Toate dosarele CFM au fost excluse din mandatul Parlamentului, noi am fost uh, de acord să adăugăm un acord obținut în prima lectură săptămâna trecută, menținându-ne poziția din, plen, din decembrie, uh, chestiuni care nu sunt uh, parte din negociere și care așteaptă o negociere scrisă de la o acceptare scrisă de la Consiliu. Îmi pare foarte bine că comisia a fost foarte cooperantă, ne-a susținut și vreau să mulțumesc și președinției române pentru eforturile făcute până în ultima clipă. Vreau să mulțumesc domnului Buzek, care nu e aici. Președintele Comisiei ITRE a fost cel care a condus trilogul și, în fine, vreau să-i mai mulțumesc și secretariatului și personalului meu pentru treaba excelentă pe care au făcut-o. Mulțumim! Mulțumim pentru aplauze. Le meritați dumneavoastră, domnul Buzec, și uh, personal. Sper că îl veți informa pe domnul Buzec că a primit complimente meritate. Mergem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Instituirea mecanismului pentru conectarea Europei. Trialogul s-a ținut pe 22 ianuarie, urmează încă o rundă în această seară. Nu? Da. O să-i dăm cuvântul doamnei Virkunen să ne informeze cu privire la rezultatele primului trialog. Presupun că nu ne puteți informa cu privire la cel din seara asta. Domnule președinte, după ultimul trialog v-am informat deja ce am discutat, pentru că am avut o ședință Comisiei ITRE între timp. Ne-am concentrat foarte mult pe partea de transporturi. În seara aceasta vom continua să discutăm despre transporturi și energie și um, chestiuni digitale. Am avut uh, și uh, reuniuni tehnice unde am uh, înregistrat un progres semnificativ, deci în această seară încă un trialog e posibil să ajungem la un acord până în martie, astfel încât uh, în reuniunea mixtă ITRE-TRAN să putem organiza votul și apoi să ținem votul în plen în aprilie. Dar încă nu am discutat suficient despre energie și uh, problemele digitale. Sper să le putem discuta în această seară. Mulțumesc și dacă nu reușiți să ajungeți la un acord în această seară, ați uh, programat încă un trialog pentru luna martie. Să sperăm că nu va fi cazul. Diverse? Nu, nu sunt. Atunci vă informez că următoarea ședință, care era programată pentru 4 martie, a fost, amâna, a fost anulată, așa că rămâne data de 18 martie, luni, când ne întâlnim din nou de la 3 la 6.30 după masa. Ședința se suspendă. Mulțumesc tuturor pentru contribuție.